Por favor. Basta che si prende col pulsante, adesso lo daranno la parola. Por favor, tomen asiento. Vă rog frumos să luați loc. Bueno, quiero dar la bienvenida. Mai întâi aș dori să urez Bun venit părinților lui Giulio Regeni, Paula și Claudio. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă rog să vă puneți căștile. Quiero expresar... Eh, ah, no tiene, no tiene traducción. Un momento. Mai aștept un pic până când veți auzi interpretarea. Quiero expresar en nombre de... În numele Subcomisiei pentru Drepturile Omului din Parlamentul European, dorim să vă exprimăm mai întâi condoleanțele noastre pentru decesul, asasinarea fiului dumneavoastră, și, de asemenea, să vă spunem că puteți conta pe sprijinul și solidaritatea noastră pentru a vă însoți în această misiune a dumneavoastră și anume de a descoperi adevărul uh, și de a atrage în, la răspundere în justiție pe autorii acestei fapte. Cu toții știm ceea ce s-a întâmplat, iar Parlamentul European s-a angajat în mod direct în cazul în dosarul Giulio Regeni și în cazul și în dosarul lui Ibrahim Malawa, în uh, tânărul uh, de naționalitate irlandeză care acum este într-o temniță în Egipt. Și vreau să vă spun că dumneavoastră vă aflați în prezența unor prieteni care doresc să vă asculte. Mai întâi am să dau cuvântul Paolei. Bine, grazie a tutti, grazie. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor. Vă mulțumesc pentru această invitație. Vă mulțumesc că, că ne-ați asigurat că suntem aici printre prieteni. Nu este deloc ușor pentru o mamă să se afle aici și voi repeta ceea ce spun întotdeauna. Suntem părinți care uh, merg de nușă în ușă, din instituție în instituție pentru a cere să se facă dreptate. Uh, trebuie scos adevărul la lumină. Acesta este mm, obligația tuturor cetățenilor europeni și noi trebuie să căutăm adevărul împreună cu cei care ne susțin, care ne ascultă. Trebuie să obținem dreptate pentru ceea ce i s-a întâmplat lui Giulio. Mai devreme, doamna Gomez, cred, ne-a spus că a fost în Egipt și a înțeles ce s-a întâmplat. Avem la dispoziție 266 de fotografii care ne-au arătat ceea ce i s-a întâmplat lui Giulio. Și putem vorbi de o adevărată enciclopedie a torturii. Sunt mama lui și credeți-mă că nu îmi face nicio plăcere să vorbesc despre asta, dar ce avem aici în față este o enciclopedie a torturii în Egipt. Și mai avem 225 de pagini de raport cu privi... de raport de autopsie. Acum câteva zile, într-un ziar online, am citit că se presupune că a fost torturat. Se presupune. În cadrul conferinței de presă pe care am organizat-o în Italia în, pe 29 martie, deci după adoptarea rezoluției dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc, am spus așadar în cadrul acestei conferințe de presă că avem, deținem uh, fotografii dar n-am fi vrut să se ajungă până aici, pentru că Asta înseamnă că am ajuns în fundul prăpastiei. Am întrebat în mod repetat unde erau autoritățile când am organizat uh, manifestații uh, în Italia, în Cambridge. Unde erau autoritățile? Toată lumea mi-a spus că datorită lui Giulio toată această situație a fost făcută publică. Nu! Lucrurile erau bine cunoscute și dinainte, dar oamenii nu făceau decât să spună că sunt îngrijorați de situație. Însă guvernele noastre, autoritățile noastre, probabil că știau mai multe și ar fi trebuit să-i avertizeze pe cetățenii europeni, pe studenți, uh, să avertizeze universitățile pe toți cei care mergeau în călătorie în Egipt. Din totdeauna Egiptul a fost privit ca o țară sigură pentru turism. S-a vorbit foarte mult de uh, problemele legate de uh, de problemele uh, cu avioanele, de turiștii mexicani, dar nu s-a spus nimic sau nu se spune mare lucru despre fiul meu. Am un uh, spirit critic foarte puternic și credeți-mă, mi-e foarte greu să vorbesc astăzi, dar nu pot să uit că Giulio a murit, că a fost asasinat și înainte de asta torturat, că a a fost supus, asupra, că a fost supus unor torturi de neimaginat în Egipt. Și mm, Scopul uh, șederii sale în Egipt era uh, cercetarea. S-a spus că este un caz izolat, însă mi-am dat seama că este pe departe de a fi un caz izolat, fie la nivel european, fie la nivel internațional. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le cunoaștem. Și regret foarte mult că sunt atâția egipteni care uh, în fiecare zi suportă ceea ce a suportat uh, fiul meu. Înainte de moartea lui Giulio, poate că aș fi fost mai agresivă față de egipteni, însă astăzi chiar îmi pare rău de toți acești tineri care nu reușesc să impună democrația. Prin urmare, pe 29 martie, cum spuneam, am organizat o conferință de presă la Senatul din Roma pentru a face un bilanț al situației și cu o zi înainte de această conferință de presă, a, a avut loc asasinatul celebrei, celebrului grup de cinci egipteni și s-au găsit uh, documentele într-o, într-o casă de acolo, printre care și un pașaport, pașaportul italienesc al pașaportul italian, ce scuze, al lui Giulio, precum și um, legitimația lui de student, uh, atât din Cairo și cât și din Cambridge. S-au mai găsit, se pare, și alte obiecte care ulterior au dispărut. Și analizând diferitele articole apărute, am înțeles că nu era vorba de rezultatul real al unei anchete, ci de ceea ce Egiptul dorea să prezinte ca fiind adevărul. Prin urmare, ne-am adresat guvernului italian care ne-a audiat pe 25 martie. Între timp, guvernul uh, italian a decis să-și recheme ambasadorul, însă, din ce în ce mai mult, am auzit, am început să auzim pur și simplu liniște, adică să nu mai auzim nimic, așa cum este și aici. Însă am decis să rupem acest cerc al liniștii și să facem ceva, să mergem mai departe. Uh, Italia are rolul său de jucat, însă și Europa trebuie să uh, se facă auzită pentru că s-a întâmplat, asta i s-a întâmplat lui Giulio, dar se poate întâmpla oricărui cetățean european și sper că nu se va mai repeta niciodată. Prin urmare, uh, Vroiam să vă atrag atenția asupra acestor fapte, asupra acestor date, pentru a vă explica că um, Egiptul nu dă dovadă de um, disponibilitatea de a coopera. Parchetul egiptean nu, par- nu colaborează cu parchetul italian parchet italian căruia doresc să-i mulțumesc pentru că lucrează pe dosarul lui Giulio zi și noapte. Deci nu avem niciun fel de cooperare, avem numai niște înregistrări telefonice ale grupului celor cinci care n-au prea mare legătură, nu avem contactele telefonice ale lui Giulio, deci nu putem să facem progrese pentru că Egiptul nu colaborează cu Italia, cu autoritățile din Italia. Giulio este era cetățean european, deci putem concluziona că Egiptul nu colaborează cu Europa, de aceea cerem ca Europa să facă presiuni puternice asupra Egiptului. Până în prezent n-am obținut nimic în afară de mărturii false și minciuni. Cerem să se facă dreptate pentru Gilo, dar și pentru toți ceilalți, pentru că știți mai bine decât mine că cetățenii egipteni contează pe acest, um, pe acest caz ca să deschidă cumva calea către, către adevăr. Și mai este un lucru pe care nu l-am înțeles. N-am înțeles dacă Italia mai este încă o țară prietenă pentru Egipt. Pentru că la începutul acestei uh, situații, Egiptul și Italia uh, erau țări prietene, dar nu știu dacă un prieten poate să ucidă pe fiul prietenului său. De aceea era clar că Giulio era italian, vorbea o altă limbă, probabil că a încercat să se exprime toate limbile pentru a-și salva viața. Și repet ceea ce am spus la conferința de presă, cred că cel mai greu pentru el a fost momentul în care a înțeles că tot ceea ce spunea nu servea la nimic și cum înțelegea araba, a înțeles că a venit sfârșitul, momentul în care a început să fie torturat. V-am vorbit de cele 265 de fotografii care dovedesc aceste acte de tortură. Iată. Guvernul nostru a numit un nou ambasador. Uh, nu înțelegem de ce acesta trebuie să uh, Um, meargă totuși în Egipt. În orice caz, Italia face parte din Europa și deseori sunt întrebată uh, pe stradă sau la cimitir unde merg în fiecare zi. E bine, în fiecare zi vin uh, oameni care aduc flori pe mormântul lui Giulio și mă întreabă în fiecare zi ce face guvernul, ce face Europa, ce face comunitatea europeană. Și cred că trebuie să deschidem o nouă um, etapă. Nu mai trebuie să ne mulțumim să comemorăm, trebuie să acționăm. Ecco. Grazie, buon, buongiorno e grazie eh, per la vostra presenza. E... Buona ziua și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru interesul manifestat față de ceea ce i s-a întâmplat fiului nostru. Am citit rezoluția din luna martie adoptată de Parlamentul dumneavoastră și în această rezoluție evocați deja în mod foarte clar care este situația și starea îngrijorătoare a situației din Egipt. Dumneavoastră ați cerut diferitelor state membre europene să reacționeze având în vedere evoluția recentă din Egipt, pentru a transmite un mesaj puternic, un semnal puternic, pentru a face presiuni asupra acestui regim brutal. Așa cum au spus reprezentanții dumneavoastră, eu aș vrea la final să uh, obțin procesul verbal al acestei ședințe, pentru că intervențiile dumneavoastră mi s-au părut a fi foarte interesante. Punctele 12 uh, și 13 și 5 din rezoluție sunt interesante și aș vrea să amintesc în acest sens uh, anumite lucruri care ar trebui să fie aprofundate, așa cum spunea din aur și domnul Costello. Astăzi noi ne dorim ca guvernul egiptean să simtă că există o presiune din partea Europei și din partea tuturor statelor membre ale Uniunii Europene. Ceea ce ne dorim este să conștientizăm guvernele și opinia publică în ceea ce privește dosarul lui Giulio pentru a garanta o anchetă transparentă și completă, așa cum s-a cerut dintotdeauna din partea tuturor, chiar și din partea guvernului britanic și din partea instituțiilor universitare, printre care Universitatea din Cambridge. Presiunea aceasta ar avea drept scop să ușureze ancheta în dosarul lui Giulio, dar nu numai, ci și cum am putea interveni? Am putea să chem, rechemăm toți ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și apoi am putea suspenda acordurile de readmisie, am putea eventual suspenda diferitele acorduri care există cu Egiptul acordurile de vânzare de arme și de aparate militare care servesc pentru uh, spionaj și pentru, care servesc pentru represiune internă. Am putea suspenda acordurile economice și am putea să hotărâm să nu mai încheiem noi acorduri economice cu Egiptul. Am putea urmărind de aproape procesele împotriva militanților, jurnaliștilor, uh, a activiștilor, cum ar fi uh, Ibrahim Alawa, care deocamdată este în uh, închisoare, deși este cetățean irlandez și am putea să vedem și care este urmarea ce va fi rezervată Asociației pentru Drepturile Omului. Datorită ambasadelor, am putea, de asemenea, oferi protecție și colaborare. Am putea oferi vize tuturor celor care ar fi în măsură să dea informații concrete uh, despre cazurile ce sunt sub anchetă. Iată, deci, acele puncte care, după părerea noastră, ar trebui să ne permită să avem o acțiune cât mai incizivă și cât mai pregnantă din partea Uniunii Europene și nu numai, ci și din partea Națiunilor Unite și din partea uh, diferitelor uh, state care formează comunitatea internațională. gracias. Mulțumesc foarte mult. Și acum am să dau cuvântul lui uh, Isan Amrani din partea uh, grupului de criză internațional pentru a ne face o prezentare generală și concretă în ceea ce vrește situația drepturilor omului în Egipt. Thank you very much, um, Mrs. Chairperson. Um, my name is Sandra Lamrani. I work for... Mulțumesc. Eu lucrez pentru Grupul de criză internațională este un grup de preîntâmpinare a conflictelor și acționăm în Egipt de 15 ani și cunosc destul de bine această țară. Nu sunt un specialist al drepturilor omului, ci sunt mai degrabă un specialist la nivel politic și vă pot oferi o dimensiune politică în ceea ce privește criza drepturilor omului, așa cum a fost ea descrisă astăzi. Am uh, ascultat cuvintele uh, părinților lui Giulio Regeni Uh, cuvinte mișcătoare și mi-aduc aminte că l-am întâlnit în uh, iulie 2011 și um, um, într-o piață în care erau foarte mulți activiști. Piața Tahrir. Și um, am avut ocazia să discut cu diferite persoane, printre care și mama unui tânăr egiptean care în 2010 a fost asasinat de către poliție. Și decesul său a fost acea scânteie care a dus la organizarea mișcărilor de protest. Și, având în vedere discuțiile noastre, ea ne-a spus și toate asta pentru ce? Eu cred că putem ajunge la concluzia că această criză a drepturilor omului nu este doar o problemă la nivel diplomatic pentru Egipt, pentru că pune în pericol relațiile sale cu Uniunea Europeană și cu alte țări, ci este mai degrabă și o adevărată amenințare pentru stabilitatea acestei țări, dacă nu se rezolvă situația. Sunt multe mame, precum cea pe care am întâlnit-o eu în ianuarie 2011, care au exact aceleași întrebări despre fiul lor, despre fica lor, care au dispărut, dispărut sau sunt întemnițați. Și cred că este important să ne amintim faptul că situația uh, în principiu nu trebuia să se înrăutățească și de ce ne aflăm acum într-o situație mai proastă decât cea de acum câțiva ani de zile? Există o logică și cred că mă, oficial pot confirma acest lucru. Și anume că lucrurile se înrăutățesc. Și asta în ciuda situației de urgență pe care au semnalat-o atât egipteni cât și prietenii a Egiptului. Pentru că au evocat toate aceste aspecte. Cred că una dintre probleme este faptul că, dincolo de situația de la caz la caz, dosar în parte, uh, există o atmosferă de ostilitate în Egipt și asta a fost uh, încurajată în mass media de către oficiali, ei înșiși uh, față de activiștii uh, pentru drepturile omului care au fost uh, uh, mereu țintiți. Și trebuie să înțelegem de ce. Egiptul a trecut printr-o perioadă de evoluție dramatică în ultimii ani. În 2013, președintele Morsi a fost răsturnat și s-a dorit atunci, într-adevăr, din răzputere, o situație de stabilitate. Și a fost una dintre acele uh, lucruri uh, care l-au făcut pe președintele Sisi să fie foarte popular. Faptul că el a promis stabilitate. Acum, din păcate, acea stabilitate nu a fost, nu s-a manifestat. Și au existat diferite crize. Criza economică, criza de securitate, uh, situații de terorism, probleme de terorism în sud, dar și nu numai, și în alte părți ale uh, țării. Deci o țară în situație de criză. Traiectoria pare să se răutățească. Acum, dacă situația drepturilor omului și faptul că spațiul public de exprimare se restrânge din ce în ce mai mult din 2013 încoace, uh, ce observăm? Observăm că se pierde treptat um, toată coaliția care îl susținea pe președinte inițial. Și această evoluție este îngrijorătoare. Mai mult decât atât, merge într-o direcție în care avem din ce în ce mai puțin sprijin public Vedem, clima s-a schimbat, ambianța s-a schimbat, oamenii sunt mult mai critici față de președinție, față de autorități, față de instituții. Egiptenii s-au investit atât de mult din punct de vedere emoțional în speranța lor de o schimbare de guvernanță. Și acum decepția este imensă și e, și, per- și e periculoasă pentru că duce la radicalizare. E o decepție, o dezamăgire care pe unii i-a convins să părăsească țara, pentru că și-au dat seama că nu mai, era, nu mai aveau niciun fel de uh, uh, viitor într-o astfel de ambianță. Acum întrebarea este ce putem face? E o întrebare dificilă și evident că și cazul lui Giulio Regiani și celelalte cazuri, uh, felul în care putem colabora pe anumite anchete pentru a afla adevărul și ce anume exact s-a întâmplat sunt foarte mulți egipteni înșiși care uh, sunt în continuare în închisoare sau au dispărut și nu știm ce se întâmplă. Însă aici dimensiunea este politică. Miza în joc este una politică. E nevoie de leadership. Leadership care să vină de la vârf pentru a transmite un mesaj, și anume că această problemă este luată foarte în serios, că e nevoie de o strategie că uh, sunt conștienți de faptul că există o problemă. Eu am discutat cu oficiali egipteni și mulți dintre ei pe care am întâlnit nu spun în mod deschis și public că există o problemă, însă sunt conștienți când discut cu ei uh, privat. Recunosc faptul că această problemă există și că trebuie să fie rezolvată. Uh, noi spunem de fiecare dată că aliații europeni doresc să ajute Egiptul, însă pentru asta e nevoie mai întâi de undă verde care să vină din, de la vârful uh, președinției, uh, de la vârful liderilor egipteni și care să spună în mod foarte clar și răspicat, da, acum vom începe să luăm foarte în serios aceste cazuri și vom avea o adevărată strategie de reformă, o adevărată strategie pentru a organiza toate anchetele necesare. Multe cazuri nici măcar nu au fost uh, înregistrate în mod oficial. Eu cred că acum e o adevărată șansă pentru Egipt de a nu se îndrepta într-o direcție care ulterior va duce la o spărire a problemelor și uh, o șansă pentru a reda încrederea încrederea cetățenilor că pot să meargă într-o direcție mai bună. Pe scurt, aș spune că pentru a analiza criza uh, din Egipt doar din punct de vedere al drepturilor omului și care sunt obligațiile Egiptului în materie, e o chestiune, e, e o abordare prea restrânsă, e o chestiune de guvernanță. Acum se pare că lucrurile au scăpat de sub control. Uh, cel puțin așa ne spun și serviciile de securitate. Provocările sunt imense și cred că trebuie să dăm dovadă de realism în momentul în care încercăm să ne adaptăm și să facem fața realității. Acum, întrebarea este când anume va exista și o reacție, când anume uh, o decizie va fi și implementată în mod concret. Uh, thank you very much. Voi da la palabra Mulțumesc că să-i dau cuvântul lui Cozolino și uh, apoi celor din sală. Mulțumesc. Am uh, discutat uh, și mai devreme, am intervenit. E greu să revenim asupra anumitor puncte. Ar fi bine să um, vedem uh, și care este opinia celor de la DROI în legătură cu cele opt puncte prezentate. Cred că trebuie să ne gândim la aceste aspecte. În declarațiile care au fost făcute astăzi aici, cred că s-a condurat ideea unei inițiative parlamentare care să vorbească despre facilitarea procedurilor de acordare a vizelor pentru celor care Uh, colaborează cu anchetele. Astfel, uh, dezbaterile noastre ar deveni concrete. Inițiativa ar fi una concretă. Important ca instituțiile europene să transmită astfel de mesaje. se vede că aici se dorește ca noi să luăm inițiative și nu trebuie să evităm uh, să ne asumăm răspunderea. Din contră, trebuie ca Parlamentul European și instituțiile europene să joace un rol determinant în această situație. Mulțumesc. Uh, domnul Costello este de față, nu știu dacă dorește să intervină acum. Nu, dacă nu doriți, nu trebuie să o faceți. Uh, dau acum cuvântul deputaților, domnul Panțeri. În numele grupului uh, social-democraților, socialiștilor și democraților europeni, aș vrea să transmit solidaritatea Parlamentului European, solidaritatea în cadrul uh, comisiei noastre față de cauza dumneavoastră, pentru că nu doar uh, dorim să descoperim adevărul, deși acest lucru este un aspect foarte important. Credem că asasinarea lui Giulio nu trebuie să fie complet inutilă, inutil. Trebuie să transmitem uh, autorităților egiptene că a venit momentul să se facă progrese. Traseul nu va fi unul ușor de parcurs, dar credem că este obligatoriu să facem această călătorie. Trebuie să mergem dincolo de rezoluția aprobată în ultimele luni și sunt uh, două elemente asupra cărora vreau să insist. Este în desfășurare o anchetă. Desigur, toată lumea este la curent în legătură cu uh, ce se întâmplă. Sunt uh, multe articole care apar în ziare în legătură cu această tragedie. Nu uh, trebuie să fii un geniu ca să-ți dai seama că lui Giulio i s-a întâmplat uh, un lucru îngrozitor care reprezintă un delict de stat. Va fi uh, greu să găsim adevărul pentru că situația este, situația este militară, este de așa natură, însă cu toate acestea trebuie să nu ne abandonăm obiectivele. Într-o anchetă este necesar ca părțile să se implice în mod adecvat, însă noi trebuie să intervenim cât se poate de urgent în plan politic. Cu puțin timp în urmă am uh, terminat uh, follow-up-ul rezoluției uh, cu ușile închise. Am descris situația nesustenabilă a situa- cu drepturile omului în Egipt. Și nu numai am subliniat situația persoanelor încarcerate și am arătat că se încalcă adesea drepturile omului. Situația este intolerabilă. Egiptul este un asociat important din punct de vedere comercial și politic, însă acest lucru nu trebuie să reprezintă un obstacol în calea rezolvării acestor și clarificării acestor situații. în funcție de reacția noastră, Cairo va fi împins către Riad sau către Bruxelles. Subiectul este foarte delicat și trebuie să analizăm situația cu foarte multă atenție. Este decisiv așadar ca Uniunea Europeană și Comisia Europeană mai ales să își stabilească obiective clare, printre care trebuie să se regăsească introducerea cât mai rapidă a anumitor elemente de condiționalitate în uh, relațiile bilaterale. Și acest lucru trebuie să-l uh, facă Parlamentul la nivel intern, dar Comisia trebuie să facă demersurile cu statele membre, pentru că acesta reprezintă partea cea mai importantă a procesului. Și vedem uh, foarte bine ce se întâmplă cu președintele Oland. Trebuie să stabilim cât se poate declar că fără aceste elemente de condiționalitate pe care trebuie să le includem imediat, se suspendă relațiile cu, Egip, cu Egiptul. Aici avem nevoie de răspunsuri clare, percutante. Noi lucrăm în acest sens și credem că există condiții necesare pentru pregătirea unei rezoluții a Parlamentului European în lunile următoare. Trebuie să avem o rezoluție care să nu fie una urgentă, pentru că deja a fost aprobată acum două luni, o rezoluție generală în legătură cu relațiile cu Egiptul, care să țină cont de anumite elemente. Și vom vedea și uh, ce formulări se propun. Este Obiectivul este atingerea unui consens cât mai repede și cât mai amplu posibil, care se include toate aceste chestiuni. Mulțumesc, doamna Lohpilar, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să le mulțumesc foarte mult părinților lui Giulio pentru că au venit aici să ne vorbească. Aș vrea să fac trei uh, precizări. În primul rând, am o întrebare legată de momentul când a fost uh, uh, capturat Giulio. Eu eram atunci în Egipt și la momentul respectiv uh, nu s-a discutat intens despre ce a pățit fiul dumneavoastră, însă de atunci am putut vorbi cu jurnaliști și cu activiști atât din Egipt cât și din alte țări și ei au spus că la aniversarea Revoluției din Egipt mulți polițiști și poliție secretă sau angajații ai uh, statului erau uh, pe tot împânzeau orașul. Era imposibil să răpești pe cineva sau să arestezi pe cineva fără să fii văzut de cineva. M-ar interesa foarte mult uh, cum vedeți dumneavoastră lucrurile, ce credeți că s-a întâmplat atunci. În legătură cu ce se bănuiește că s-a întâmplat, aveți idee cine se află în spatele acestei răpiri? Pentru că nu se obișnuiește să torturezi în atât de dur oamenii. Poliția secretă înțeleg că se pricepe mai mult la dispariții uh, bruște, nu neapărat la astfel de torturi. Este posibil ca această crimă să se datoreze unui subgrup al vâlcii secrete. O întrebam dacă aveți vreun fel de informație în legătură cu acest lucru. Mi s-a spus, uh, mi s-au adus la cunoștință și elemente legate de cazul lui Ahmed Abdala. În februarie am discutat uh, despre acest subiect În februarie, deputații au, s-a făcut apel la deputați să apere mai activ uh, cazul acestui activist pentru drepturile omului și eu încerc să îndeplinesc această cerere. Și în final, uh, verzii, liberalii și poate și cu susținerea socialiștilor, noi am clarificat că nu uh, trebuie să renunțăm, nu Trebuie să ne oprim în, din a face presiuni pentru a clarifica cazul fiului dumneavoastră sau uh, alte cazuri în care s-au făcut arestări arbitrare. Oricum vom avea o discuție înainte de uh, plenara din vară. Domnul Borghezio are cuvântul. Vreau să mă alătur și eu celor care uh, v-au adresat uh, condoleanțe și și-au exprimat părerea de rău, uh, nu doar oficial, ci și cât se poate de sincer. În Italia s-au făcut multe, dar treaba mea ca deputat european presupune să mă concentrez pe anumite chestii, însă am rămas uh, cu multe dubii și multe neclarități după ce am studiat documentele de care dispun. Prima îndoială pe care o am persoanele care au făcut cercetări în Marea Britanie, dacă ar putea să-mi spună ce a reieșit de acolo, la suprafață. Se pare că și uh, Regatul Unit are o atitudine destul de opacă. În altă reprezentantă, doamna Mogherini, uh, aș vrea să știu ce, joc, ce rol joacă, ce rol a jucat și ce rol dorește să joace dacă mă încolo în legătură cu acest lucru. Uh, vreau să vă spun că la o audiere a doamnei uh, Mogherini la Comisia AFET nu am putut să iau cuvântul pentru că domnul Broc nu mi-a permis acest lucru. Deci, nu am putut să adresez doamnei Mogherini întrebările mele. Vroiam să protestez și să o, îi cer doamnei Mogherini de fapt această intervenție ar fi trebuit să aibă loc uh, la câteva zile după ce s-au descoperit faptele, aș vrea să o întreb care este modul în care a intervenit dumneai ei. Mai sunt și italienii care, și alți italieni care s-au aflat în momente dificile în străinătate. Uh, Aș vrea uh, să um, aduc în discuție toate aceste chestiuni în calitate de reprezentant al Italiei, împreună cu ceilalți membri ai delegației uh, mele. Cred că ar trebui să îi adresăm câteva întrebări uh, doamnei alte reprezentante în legătură cu aceste aspecte. Din motive de onestitate intelectuală. Eu sunt printre cei care cred că Egiptul este o țară prietenă, că trebuie să fim uh, foarte atenți și delicați în relația noastră cu această țară. Și cred că trebuie să facem uh, cu toții astfel încât această țară să nu intre încă o dată sub uh, influența și în mâinile, să nu încapă pe mâinile frăției musulmane din nou. pentru că comportamentele acestei grupări sunt extrem de periculoase. Acest tânăr um, cu o soartă atât de nefericită ar fi putut să fie englez, german sau francez. Eu mă întreb dacă în acest caz s-ar fi purtat la fel autoritățile uh, egiptene. doamna Comeț și apoi voi da cuvântul uh, colegilor. Da, vreau și eu să spun, uh, să le spun părinților lui Giulio Regeni că sunt alături de ei, alături de dumnealor. Să știți că moartea fiului dumneavoastră nu a fost în van. Uh, acest lucru este recunoscut de activiștii egipteni pentru drepturile omului. Să știți că activiștii egipteni uh, aveau uh, sentimente contradictorii. Pe de-o parte erau foarte triști uh, din cauza că a murit acest tânăr european, Giulio Regeni, dar um, asta a însemnat că astfel um, europenii au înțeles ce, care este situația drepturilor omului în Egiptul lui Sisi. Pe de altă parte, au considerat că și simțeau că este important că prin această, prin moartea acestui om, lumea s-a trezit la realitate și a înțeles cu ce se confruntă ei, pentru că sunt foarte multe încarcerări, dispariții, crime care au loc în Egipt. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care mi le-au spus este că dacă n-ar fi murit de tortură, Giulio regenii ar fi fost oricum ucis de cei care l-au torturat. Nu ar fi scăpat oricum viu, pentru că ar fi putut vorbi despre ce a pățit. Acest lucru se întâmplă, o pățesc uh, mii de egipteni. Um, acest exemplu mi arată că moartea felului dumneavoastră nu a fost în van. Mulți egipteni mi-au spus că nu uh, se întâmplă pentru prima oară când uh, în Egipt moare un european în cazuri oribile și Eric Lang a fost ucis în 2013. Era vorba de un cetățean francez și familia lui uh, cere să se facă dreptate. Mă bucur foarte mult că dumneavoastră continuați lupta, că ați ales să vă depășiți suferința uh, luptând fiind, arătând și solidaritatea egiptenilor. Așa cum a spus uh, și Antonio Panzeri, sunt de acord. Este vorba despre o crimă de stat. ancheta trebuie să... Faptul că ancheta nu a arătat clar cine este responsabil și ce s-a întâmplat, arată clar că statul Muș amalizează, că au fost implicați agenții statului. Și da, este în, acest, în aceste momente situația de securitate în Egipt se deteriorează dramatic. Toată lumea mi-a spus că securitatea scade, a scăzut dramatic în Egipt. L-am avut pe comisarul Avramopoulos la comisie astăzi și a spus că numărul de persoane care pătrund prin Egipt, migranții, refugiații care pătrund prin Egipt, s-a dublat în ultimele luni. Ceea ce dovedește că nici în calitate de partener pentru combaterea terorismului și nici ca partener pentru controlul uh, migrației nu funcționează Egiptul. Ei nu lucrează alături de noi, nu trebuie să ne uh, îmbătăm cu apă rece. Guvernul nostru nu trebuie să se iluzioneze. Nu e vorba de o problemă doar a Italiei, e vorba de o problemă europeană. După cum ați spus, doamne, Europa trebuie să facă niște alegeri. Trebuie să facem vizibil uh, suportul uh, pe care îl acordă Uniunea Europeană cazul lui, lui Ibrahim Alwala, lui Ahmed Sahib, care este însurat cu un cetățean, o cetățeancă germană. Trebuie să îi susținem pe cei care în Egipt se luptă pentru statul de drept și drepturile omului, uh, ceea ce cu siguranță SIS, regimul lui SIS nu asigură. Domnul Coferati uh, și trebuie să încheiem pentru că am nevoie de câteva minute la sfârșit. Pete de puter contare sul nostru affetto și sulla Da. Știți că puteți uh, conta pe solidaritatea noastră. Nu avem nevoie să mai afirmăm din nou acest lucru, însă trebuie rezolvate câteva lucruri înainte de toate aici, la nivelul nostru. Cred că mm, adevărul este clar, ceea ce i s-a întâmplat lui Giulio este clar, avem uh, pe de o parte adevărul istoric și apoi adevărul politic și adevărul judiciar, care nu sunt neapărat luate în considerare. Cred că trebuie să acționăm rapid pentru ca cele trei adevăruri să coincidă. Este important pentru dumneavoastră. Nu știu dacă ceea ce vom realiza vă va permite să suferiți mai puțin, însă poate va ajuta la procesul de democratizare al acestei țări. Știm că Europa trebuie să facă ceea ce spunea mai devreme Antonio Panzeri. Trebuie să creăm condițiile necesare pentru a exercita o presiune politică, dar nu numai politică. Din partea Uniunii Europene asupra Egiptului mai avem și presiunea economică și cea diplomatică prin suspendarea relațiilor uh, diplomatice, iată o, o valoare simbolică uh, Însă avem uh, pârghii și la nivelul relațiilor economice. Am văzut lucruri care au mers în uh, sensul bun din partea mai multor țări europene, cel puțin în ultima săptămână. Însă am avut și cazuri negative. Toate aceste acțiuni trebuie dezvoltate în paralel. Avem datoria de a face acest lucru. Este datoria instituțiilor europene care trebuie să acționeze într-un mod coerent. Nu putem să cerem celorlalți să facă lucrurile în locul nostru, sigur. Da, suntem liberi să cerem, însă ă, înainte de toate trebuie să știm că reacția nu va fi nici simplă, nici pozitivă. Ceea ce am cerut guvernului italian trebuie să cerem și instituțiilor europene, indiferent de apartenența noastră politică. Putem exercita, avem capacitatea de a exercita presiuni politice, economice și diplomatice. Când reușim să obținem un consens în acest uh, domeniu și cred că tocmai acest consens va servi drept uh, mijloc de presiune într-un caz ca cel de față, care din păcate pentru mine este absolut clar. Acțiunea noastră trebuie să fie confirmată, așadar, la nivel politic, judiciar și chiar istoric. Vorbind despre țara noastră, știm că au existat cazuri în justiție care nu au fost niciodată rezolvate, deși lucrurile erau foarte clare. Când avem în față persoane care suferă ca dumneavoastră, sau urmașii celor care au fost masacrați. Ei bine, toate acestea ne angajează să punem capăt acestor orori, însă trebuie să beneficiem de sprijin pentru că dacă nu, nu vom fi suficient de credibili. La palabra el reprezentant de la embajada Mulțumesc foarte mult. A solicitat să cuvântul reprezentantului ambasadei Egiptului, domnul Shembin. Dacă nu mă înșel, dumneavoastră sunteți ambasador adjunct. Vă rog. Madam Chair, Mr. and Mrs. Doamnă președinte, doamnă și domnule Reginii, Vă mulțumesc pentru că mă permiteți să vorbesc astăzi în numele ambasadei. În primul rând, în numele guvernului și poporului egiptean, doresc să înaintez condoleanțele noastre familiei lui Giulio Regeni. Stimați membrii Parlamentului, vreau să vă asigur că guvernul Egiptului este uh, abordează în mod cu seriozitate uh, cazul lui Giulio și în cooperare cu guvernul italian dorește să-i identifice pe cei vinovați și să-i uh, pedepsească. Acest asasinat ne-a șocat și pe noi în Egipt și pe uh, cei din Italia, pătând relații care există de secole. Investigațiile, anchetele autorităților egiptene sunt încă în curs astăzi și încă de la început Uh, ne-am arătat dorința de a coopera cu Italia. În acest caz, tortura este o crimă sancționată de Constituția și de sistemul judiciar din Egipt. De aceea afirmăm încă o dată angajamentul de a identifica adevărul și de a-i pedepsi, de a aduce în justiție pe cei care au comis acest oribil asasinat. Uh, avem dorința comună și noi și Europa și guvernul italian de a identifica pe cei care, au, care se fac vinovați de aceste acte criminale și vă asigurăm că acest asasinat oribil nu va rămâne nepedepsit. În, având în vedere totuși că aceste anchete pot dura multă vreme și v-aș da un exemplu, ancheta în cazul asasinării fostului procuror general uh, al Egiptului, care a durat 8 luni până când au fost uh, puși sub acuzare um, vinovații. Și aș mai adăuga că o delegație de parlamentari egipteni au uh, venit în vizită la Strasburg în aprilie 2016 și au avut discuții Uh, pe acest subiect și la întoarcerea în Cairo a prezentat un raport în fața Parlamentului uh, egiptean în prezența primului ministru, subliniind importanța acestui caz și uh, cerând um, accelerarea investigațiilor pentru identificarea criminalilor. Stimați parlamentari, permiteți-mi să închei prin a vă aminti că Egiptul uh, trece printr-o perioadă de mari provocări din cauza amenințărilor teroriste cu care se confruntă zi de zi. Uh, poziția sa în centrul regiunii ne, îl determină să facă tot ce este posibil pentru a combate această amenințare. În același timp, Egiptul și-a luat angajamentul de a-și respecta obligațiile de respectare a drepturilor omului și vă asigur că uh, Uh, Egipt uh, face tot ce este posibil pentru a-și continua drumul democratic, pentru a depăși provocările economice și sociale cu care se confruntă poporul său. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ne-au rămas 10 minute pe care prefer să le ofer uh, părinților, Paolei și lui Claudio, dacă doresc să mai adauge ceva. Sì, passo la parola a... Da, uh, voi da cuvântul uh, avocatei noastre, Alessandra Maiere, pentru a răspunde în primul rând reprezentantului Egiptului. Îmi pare rău că am auzit același lucru, este deja a treia oară când ni se spun niște cuvinte goale, uh, niște cuvinte care ne îndurerează. Vorbiți de terorism, de încălcarea drepturilor omului. Uh, această încălcare a drepturilor omului uh, într-o țară ca dumneavoastră este asimilată cu un uh, act terorist. Și v-ați opus încă de la început anchetei. Giulio a fost găsit dezbrăcat de la talie în jos. La început ați spus că a fost uh, vorba de un act homosexual, apoi de un accident de mașină. Apoi uh, s-au descoperit semne de tortură și s-a vorbit despre posibilitatea unui asasinat. Mm, ați evocat diferitele situații în care, diferitele circunstanțe în care s-au întâmplat faptele. Uh, și în cele din urmă s-a vorbit despre un jaf. Uh, deci ne-ați servit toate aceste minciuni pe o tavă de argint uh, uh, și asta opiniei publice și familiei care deja era îndurerată. Cineva de aici uh, a mulțumit familiei că a reușit să-și depășească doliul. nici nu aveau cum să facă altfel, pentru că trebuie să se bată pentru a face lumină să se lupte pentru a face lumină în această afacere. Uh, s-a încercat să se dovedească că Giulio era homosexual, uh, s-au identificat niște obiecte personale ale lui Giulio și s-a pretins că s-au găsit asupra lui dovezi uh, ale opoziției sale față de regim. Uh, parchetul egiptean uh, ar avea dovezi care arată că Giulio a fost ucis de acest, acest grup al celor cinci, care între timp și-au pierdut și ele viața. Ele au fost asasinate pe 25 uh, um, uh, ianuarie, iar Giulio și-a pierdut viața înainte ultimele documente pe care le-ați uh, furnizat parchetului nostru sunt niște falsuri. Deci, cuvintele dumneavoastră sunt goale. Vorbiți despre respectul față de durerea părinților, dar nu faceți asta. Da, țara dumneavoastră se confruntă cu probleme ridicate de terorism și se susține că nu există democrație în țara dumneavoastră că terorismul este prezent. Uh, cineva a spus mai devreme uh, că se întreabă cum Julia a putut dispărea în, sub ochii atâtor persoane, fără ca nimeni să vorbească despre asta, fără ca nimeni să spună nimic. Timp de ore în șir nu s-a știut unde a dispărut Giulio și atunci am încercat să uh, întrebăm toate persoanele care l-au văzut uh, ce s-a întâmplat. Am încercat să le cerem să Uh, depună mărturie. Știu că acest lucru este problematic într-un regim ca al dumneavoastră, însă Parlamentul European ar trebui să poată să ofere garanții de securitate tuturor celor care ar fi de acord să depună mărturie sau să le permită să se exprime într-un mod anonim. Sigur că ar fi mai bine dacă ar lua cuvântul în mod non-anonim, dar toate aceste informații ne vor fi foarte utile, pentru că dacă guvernul egiptean nu dorește să ne ajute cu adevărat, dacă parchetul egiptean nu dorește să ne ajute cu adevărat, Singurul, motiv, singurul mod pe care îl avem la dispoziție este să ne adresăm cetățenilor egipteni, care trebuie să înțeleagă că moartea lui Giulio nu a fost inutilă, că poate să readucă demnitatea poporului egiptean și, și națiunii. Aș vrea și eu să adaug un cuvânt și mă adresez și eu reprezentantului Egiptului. Giulio a venit în Egipt uh, pentru a Uh, face un studiu pentru a cerceta modelele economice. Sigur că a avut ocazia să întâlnească uh, cetățeni egipteni, mi uh, s-a reproșat că vorbea prea mult. Sigur că vorbea limba arabă, deci vorbea cu oamenii din jurul lui. Uh, uh, și dorea să-i ajute. Un copilaj din Italia m-a întrebat de ce a fost ucis Giulio dacă vroia să-i ajute pe Gite. Și atunci vă întreb și eu, de ce a fost ucis acest tânăr care vroia să vă ajute? Egiptul este în criză. Uh, ați spus-o și dumneavoastră și am înțeles, uh, însă acum ați pierdut ocazia de a beneficia de ajutorul unui tânăr care vroia să vă ajute, care vă întindea o mână și cred că acest lucru mm, va mm, fi întotdeauna o pată pe conștiința dumneavoastră, odată cu toți ceilalți oameni care au fost asasinați. Nu trăiți într-o țară democratică. Cât despre Cambridge, tot ce pot să vă răspund este că mm, procurorul a încercat să se întâlnească cu uh, un profesor de origine egipteană care mm, preda la Cambridge uh, în cadrul unei comisii rogatorii internaționale și s-a întâlnit cu acest profesor până la urmă și cu prietenii săi. Sigur că doamna respectivă nu este pusă sub acuzare în niciun mod, însă au fost uh, Um, scoase la iveală niște informații uh, uh, care ar putea fi prețioase. Deja dacă am avea contactele telefonice, ar putea fi niște indicii în cadrul acestei anchete. Mm. Mulțumesc foarte mult părinților lui Giulio și puteți fi sigur că nu vom abandona această luptă și, de asemenea, această asigurare o este valabilă și pentru ambasada Egiptului. Nu vom abandona această luptă, pentru că e o luptă pentru a ști adevărul. Însă e o luptă și pentru apărarea multor tineri anonimi, care nu sunt Giulio, care nu au posibilitatea de a vor, să se vorbească despre ei într-o comisie precum a noastră. Însă Vom reține exemplul părinților lui Giulio, care ne încurajează să mergem mai departe. Așa că vă uh, mulțumesc pentru prezență, vă urez uh, uh, mult succes în continuare. Grazie.